Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Este o foarte mare plăcere pentru mine să urez bun venit domnului profesor Romano Prodi, fost comisar al fost președinte, mă scuzați, al Comisiei Europene și fost prim-ministru italian. Îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră pentru a ne aduce contribuția dumnealui la reflecția Parlamentului European și, în general, a instituțiilor europene asupra securității alimentare. Cu toții suntem implicați. Este o provocare uriașă, o provocare nu numai pentru agricultură, ci și pentru întreaga comunitate europeană și mondială. De mai multe ori, în cadrul comisiei noastre, am avut ocazia să discutăm despre acest subiect. Și de mai multe ori am afirmat faptul că securitatea alimentară trebuie tot timpul să fie luată în considerare, indiferent despre ce reforme este vorba în domeniul agricol. Și tot astăzi, domnule profesor, în această sală vom vota raportul lui Albert Dess, cel de-al doilea raport pe care acest Parlament îl va vota pe tema viitorului politicii agricole comune. În rezoluția noastră din decembrie 2010 am evidențiat angajamentul nostru pentru a avea o agricultură puternică care să permită autosuficiența uh, alimentară în Europa, dar și securitatea alimentară. Și în plus am subliniat faptul că agricultura are o contribuție majoră de adus pentru a putea face față altor provocări, precum lupta împotriva schimbărilor climatice. Timp de mai mulți ani, uh, a trebuit să facem față acestei tranziții de la o situație de uh, supraproducție și de abundență la o situație de lipsă. Există un foarte mare dezechilibru între cerere și ofertă și modelul de consum din țările așa numite emergente se apropie din ce în ce mai mult de al nostru și de fiecare dată suntem confruntați cu această uh, situație unde cererea este cu mult superioară ofertei. Domnul profesor Romano Prodi a avut mai multe funcții importante pe plan internațional și a călătorit peste tot în lume și a ținut o serie de conferințe pe toate continentele. Ca să nu mai vorbesc despre ciclul de conferințe pe care l-a ținut la China Business International School. Toate aceste conferințe erau pe tema securității alimentare și s-au bucurat de o mare popularitate mai ales a abordat tema modul în care putem să ne asigurăm stabilitatea producției de uh, alimente și securitatea alimentară. Realitatea din agricultură s-a schimbat, s-a schimbat chiar în mod radical pe toate continentele. Acum este momentul să ne gândim cu toții la felul în care trebuie să acționăm pentru securitatea alimentară, până și în cadrul uh, um, G20, grupului G20, există o reflecție în acest sens. Ne considerăm onorați, domnule profesor, că ați acceptat invitația noastră. Vă spun acest lucru în numele tuturor grupurilor politice din Comisia uh, Agricultură și cred că și în numele Parlamentului, pentru că este un moment cheie din uh, mandatul nostru, momentul în care vorbim despre reforma politicii agricole comune. Vă mulțumesc încă o dată și vă dau cuvântul. Domnule președinte, foarte dragi prieteni, sunt emoționat, trebuie să spun, pentru faptul că mă întorc aici după cinci ani de absență și am primit cu multă bucurie propunerea președintelui de Castro de a veni în fața dumneavoastră și de a vă împărtăși câteva din gândurile mele pe tema securității alimentare. Sunt niște probleme mari, uriașe, cele cu care ne confruntăm în prezent. Criza financiară, criza legată de mediu și toate aceste crize și consecințele lor sunt uh, interdependente, la un moment dat se încrucișează și de aceea este evident că avem nevoie de politici noi pentru a face față acestor probleme. Și Securitatea alimentară este poate tema despre care se discută cel mai puțin, deși, după părerea mea, este cea mai importantă dintre toate, căci am ajuns la un punct de răscruce. A avut loc o mare schimbare pe plan mondial. Vă reamintesc numai faptul că astăzi suntem în jur de 7 miliarde de locuitori pe pământ. S-a estimat că în următoarele luni vom ajunge la cifra de 7 miliarde și la sfârșitul secolului vom fi probabil 9 miliarde de locuitori. Și ritmul de dezvoltare este inferior celui estimat în urmă cu câțiva ani. Ca să vă dau un exemplu precis. Vreau să reamintesc celor prezenți în sală că 220.000 de persoane se nasc în lume în fiecare zi. Astfel vă dați seama cât de uriașă este provocarea în fața noastră. Cum spuneam, 2 miliarde în plus în prezent și poate 3 miliarde de persoane în 2050 vor avea mai puțin de 3 dolari pe zi pentru a trăi. Astfel se concretizează lucrurile. Mondializarea este în evoluție constantă. Mai mult de jumătate din populația mondială trăiește în orașe și se estimează că 70% din populația Terei va trăi în zone urbane până la sfârșitul secolului. Deci devine și o problemă de logistică, o problemă de sistem, o problemă de uh, uh, prezervare. Acestea fiind zise, vedem și noi că va însemna o cerere mai mare de alimente, alimente pentru hrana umană, precum și pentru hrana animală. Vom avea nevoie de o producție agricolă mai mare. și, având în vedere circumstanțele pe plan mondial, comerțul cu produse alimentare a devenit mai extins, mai deschis, însă ar trebui să fie mult mai bine gestionat, tocmai pentru a evita acele dezechilibre care deja au apărut și care se adâncesc, și mai ales dacă ne pasă de securitatea alimentară. De câțiva ani, pentru unele țări, începând cu China, dar și gândindu-ne la India și așa mai departe, pentru aceste țări, securitatea alimentară a devenit una de ordin strategic pentru politica națională, a devenit o prioritate absolută pentru politica națională din aceste țări. Și trebuie să mai adăugăm faptul că o provocare în plus este volatilitatea prețurilor volatilitate care se explică prin dezechilibrele macroeconomice din cauza uh, taxelor aplicate uh, în momentul în care uh, se, se fac ce, schimb între diferitele valute internaționale. Și în plus există și o mare nesiguranță, o mare incertitudine față de progresele tehnologice din acest domeniu. Încă nu avem indicații precise uh, în ce privește biotehnologia, nanotehnologia, așa numita agricultură de precizie și toate aceste uh, sectoare care sunt strâns corelate cu această uh, problemă. În plus, mai există și o altă întrebare, o altă provocare. Cine plătește pentru acele bunuri publice pe care agricultura le uh, fabrică, le produce? Da, piețele plătesc, într-adevăr. Plătim pentru dezvoltarea rurală, menținerea teritoriului, pentru peisagistică, pentru menținerea biodiversității și așa mai departe. Sunt tot atâtea servicii obiective de care umanitatea are nevoie. Însă, aceste servicii nu pot să fie plătite, plata lor nu poate să fie garantată de către piețe. Deci, cum spuneam, este o problemă enormă, ca să nu mai uităm și cea a uh, lipsului și a faptului că este mult prea puțină hrană, oferta este mult prea mică față de cerere. Apa care este atât de mult folosită, mai ales pentru consumul urban. Știm că uh, pânzele freatice uh, sunt din ce în ce mai afectate de această uh, uh exploatare excesivă a resurselor de apă. Este foarte clar că fără apă nu putem să avem hrană. Și cu cât avem mai puțină apă, cu atât vom avea mai puțină hrană. Noi avem nevoie de 2000 de litri de apă pe zi ca să producem hrana pe care o consumăm. Și avem nevoie de un litru de apă pentru fiecare calorie pe care o consumăm. Gândiți-vă ce cifre impresionante. Or, rezervele uh, hidrice mondiale sunt, cum spuneam, folosite în mod excesiv. Când vorbim despre evoluție, chiar despre o revoluție, nu este numai de natură demografică, ci și în ce privește obiceiurile alimentare, în ce privește cantitatea de proteine pe care o asimilăm, în ce privește exploatarea terenurilor. Știm că pentru a produce un kilogram de carne avem nevoie de opt kilograme de cereale și de sute de litri de apă. există și alți factori care înrăutățesc situația, precum exploatarea excesivă a solului, îndeoseb prin aceste tehnici moderne care nu permit recondiționarea terenurilor. Se ajunge la o creștere a producției agricole destinată biocombustibililor, biomasei și iată, este o altă problemă fundamentală. la un anumit moment dat nu exista această concurență în sectorul ag agricol. Aveam supraproducție, deci nu exista dezechilibru între cerere și ofertă, dar acum această problemă se impune. Și producătorii agricoli se întreabă cum pot să ajungă la un echilibru între cererea și oferta de hrană, cum pot să facă economii de apă, cum să salveze uh, mediul înconjurător, cum să-l respecte și eu consider că trebuie imediat să ne ocupăm de toate aceste probleme și trebuie să ne întrebăm dacă este normală această concurență în exploatarea solului pentru a produce hrană și pentru a produce materie primă uh, uh, energetică. Trebuie neapărat să facem o alegere, dar în mod prioritar trebuie să favorizăm producția pentru hrană. Da, e adevărat că mai există terenuri în lume care încă nu au fost exploatate. Dar trebuie să atragem atenția tuturor țărilor care au nevoie mare de produse agricole, precum Uh, Africa, Asia, America Latină și o parte a Europei, deci acestor părți ale lumii, trebuie să le spunem că nu au suficient de multe terenuri și felul în care ele sunt folosite este inadecvat. E vorba despre niște soluri care nu pot fi folosite în mod ușor pentru uh, producția agricolă. Și de foarte multe ori există situații ambigue uh, din punctul de vedere al uh, titlurilor de proprietate și al uh, modului în care sunt folosite aceste terenuri. Și uneori se explică și din cauza instabilității politice și a problemelor de organizare teritorială ne putem gândi că putem să folosim aceste noi terenuri, dar nu putem neapărat să contăm pe ele. Cred că principala noastră misiune este să creștem productivitatea pe acele terenuri pe care le folosim deja. Da, noile tehnologii ar putea să ne fie de ajutor dacă avem noi sisteme pentru a ara, pentru a avea modalități de cultivare care uh, cheltuie mai puțină energie. Dar tehnologia ne ajută până un anumit punct mai există și un alt aspect pe care nu trebuie să-l uităm. E vorba despre această schimbare radicală pe care au adus-o noile tehnologii. Productivitatea solului a crescut mult în ultimii ani, dar s-au ajuns la o limită. La o limită uh, nu putem să fim mai eficienți decât fotosinteza, de exemplu, prin intermediul tehnologiei. Ca să vă dau o idee clară a schimbărilor care afectează întreaga lume, față de toate aceste eforturi depuse, de toate aceste mutații și în ce privește producția la hectar în India, în Statele Unite, în Rusia și în Ucraina, nu va fi ușor, practic va fi imposibil să oprim declinul productivității în agricolă. P- în anii 60, 70, 80 a existat un existat o creștere a productivității cu 4%, ori în anii 2000 abia dacă ajung la 1%. Iată o cifră care vorbește de la sine, de la 4% la 1%. De aceea v-am spus că a avut loc o schimbare radicală a estimărilor, a perspectivelor. Și ce rol joacă Europa aici? Europa are o mare răspundere. Noi suntem în continuare principalul exportator și importator de hrană. Însă, rolul nostru în calitate de furnizor de produse agricole în lume scade simțitor. Balanța comercială a Europei cu 27 de state membre pe viitor va uh, uh cunoaște un declin toate previziunile sunt pesimiste în acest sens. Pentru unele cereale, Europa, mai ales pentru grâu, care acum este exportator net, va deveni importator net de grâu. Și o parte de vină o poartă folosirea terenurilor pentru alte scopuri, mai ales energetice. Capacitatea Europei de a răspunde foametei în lume va fi din ce în ce mai mică. Această situație cu care se confruntă Europa nu este una izolată și Statele Unite trec prin aceeași schimbare și ei au o problemă majoră în ce privește folosirea terenurilor, mai ales din cauza faptului că au alocat terenurile cele mai bune, cele mai fertile pentru uh, producția cu scop energetic. Și nici ei nu mai pot să facă față cererilor din țările în curs de dezvoltare. În urmă cu trei ani de zile, tensiunea de pe prețurilor de pe piețe a fost deja un simptom al crizei care ne așteaptă. E adevărat că acum nu mai avem o situație atât de alarmantă precum cea uh, de acum trei ani, însă vreau să vă spun că criza alimentară mai mult ca sigur va izbucni din nou. Căci având în vedere uh, schemele de dezvoltare, ne îndreptăm spre o perioadă de lipsuri. Dacă nu luăm decizii politici, dacă nu schimbăm nimic, dacă continuăm politica prezentă, atunci noi, în mod inevitabil, vom ajunge la o perioadă în care ne vom confrunta cu multe lipsuri. Și tocmai la um, Organizația Națiunilor Unite pentru um, Alimentație, la FAO, s-a tras semnalul de alarmă în urmă cu trei ani și s-a încercat să se atragă atenția lumii întregi asupra problemelor legate de securitatea alimentară. Va exista o luptă internațională pentru hrană și pentru prima oară din istoria uh, omenirii va exista o luptă pentru a acapara terenuri care să fie destinate producției de hrană. Da, s-a vorbit foarte mult despre aceste abordări neocolonialiste anumite țări, China, Corea de Sud, Japonia, țările din Golf, cumpără cu uh, contracte pe termen foarte lung, cumpără terenuri în Africa și oriunde găsesc uh, situații de uh, dificultăți economice. Nu este o simplă tendință. 60 de milioane de hectare au fost achiziționate numai de China, ceea ce depășește suprafața totală uh, agricolă a Germaniei, a Franței, a, Franței, a Spaniei și a Portugaliei uh, împreună. Este vorba despre o strategie politică din partea acestei țări și de schimbare socială. Această luptă pentru pământ demonstrează că problema securității alimentare a devenit deosebit de importantă. Da, există nenumărate sensibilități politice. Gândiți-vă despre ce fel de probleme politice vom discuta pe viitor dacă o țară africană în care milioane de hectare sunt cumpărate de către cetățeni străini, dintr-o dată trece printr-o perioadă de uh, uh, insuficiență de hrană. Nu este o ipoteză abstractă, ci una cât se poate de concretă. Gândiți-vă care vor fi consecințele sociale, politice și economice într-un uh, asemenea scenariu. Ca să nu mai vorbim și despre alte aspecte colaterale V-am vorbit despre legătura strânsă dintre criza financiară, criza climatică și criza alimentară. V-am vorbit despre relația uh, atât de strânsă cu criza sistemului financiar. Și este foarte evident că criza creditelor pentru agricultură, dificultatea de a avea acces la credite, a înrăutățit problemele cu care se confrunta deja sectorul agricol. nu are sens să mai subliniez importanța acestor uh, obstacole. Acum mai avem un echilibru, dar unul foarte fragil. Și acest lucru deoarece avem aici, în Europa, dar să nu uităm că în prezent avem un miliard de persoane subnutrite și un alt miliard de persoane care și ele vor riscă să fie subnutrite în viitor. Acum că am vorbit despre aceste aspecte legate de securitate, trebuie să vorbesc și despre agricultură în relație cu mediul înconjurător. Este poate aspectul cel mai important dincolo de securitatea aprovizionării cu hrană. Căci foarte mult timp s-au făcut speculații în legătură cu securitatea alimentară. Dar nu putem să avem hrană dacă nu avem apă nepoluată, dacă nu avem terenuri fertile, dacă nu avem o climă adecvată. Deci, în lipsa unei politici de mediu și producția agricolă se află într-o situație riscantă, este amenințată. De aceea, și pe acest plan, noi trebuie să intervenim. Trebuie să ne gândim cum putem să facem o agricultură care să respecte mai mult mediul înconjurător. Există nenumărate studii științifice, uh, cercetători care lucrează în acest sens pentru a ști cum se pot reduce nitrații, uh, emisiile de dioxid de carbon. Ne așteptăm ca biotehnologiile să ne ajute în această privință. Pentru să put, ca să putem să reducem uh, uh, salinitatea acelor terenuri care au devenit inutilizabile și pentru a uh, reduce uh, alte uh, probleme legate de solurile care au fost uh, um, exploatate în mod abuziv. Dar rămân dificultăți majore. Totuși, trebuie să nu uităm un lucru. Cercetarea și dezvoltarea în agricultură se bucură din ce în ce mai puțină finanțare în ultimul deceniu. Și asta este valabil peste tot în lume. Pentru că această generație care a trăit cu un sentiment fals de securitate a considerat că nu mai era necesar să financeze cercetare în acest domeniu. Da, s-au făcut anumite progrese, dar sunt progrese foarte lente. Tocmai pentru că cercetarea în agricultură a fost cumva lăsată deoparte, neglijată. Totuși sunt niște probleme de care trebuie să ne ocupăm cu mai multă hotărâre în politica pe care o facem. Eu am ținut să vă reamintesc aceste aspecte tocmai pentru că Va trebui să ținem cont de ele atunci când facem politică și trebuie să lucrăm în mod regulat, cu eforturi însutite pentru a îmbunătăți toate aceste aspecte fie cele legate de producție, de productivitate și cele legate de ecologie, de protecția naturii. Da, bineînțeles, există și alte pro probleme. Și acum, în partea finală a discursului meu, Vreau să vă spun că dacă noi ne dorim ca agricultura să poată să producă bunuri publice și să fie și ecologică, să nu degradeze uh, natura, dacă ne le dorim pe toate în același timp, trebuie să fim vigilenți, să fim atenți pentru a remunera în mod adecvat producția agricolă. Și este o foarte mare problemă, pentru că sistemul actual nu îndeplinește această cerință. Deci ar trebui să ne îndreptăm spre o, o creștere a producției materiale, dar dacă nu ținem cont de această uh, relație, de acest raport care trebuie să fie direct proporțional între nivelul de producție și uh, nivelul veniturilor, atunci vom da greș în mod inevitabil. Și ajungem la politica subvențiilor. Nu mai trebuie să acordăm subvenții care să distorsioneze piețele. Foarte mare atenție! Agricultura nu poate să continue astfel pentru că trebuie să scadă presiunile, tensiunile în domeniul producției de bunuri publice. Un ultim aspect pe care aș dori să-l abordez este gestionarea piețelor mondiale, piețe unde se comercializează bunuri agricole. Mondializarea a polarizat foarte mult sentimentele, atitudinile intelectuale, atitudinile politice. Unii au crezut că mondializarea era paradisul pe pământ și că această modă a consumului excesiv o să ne facă pe toți fericiți și că piețele se autoreglementează și că se vor crea multe locuri de muncă și că se vor aduce numai avantaje și această poziție a divizat lumea. Ceea ce arată că ducem lipsă de o guvernanță mondială în domeniul agriculturii. Trebuie să reparăm această lacună. Și de aceea negocierile din luna de la Doha trebuie neapărat finalizate. Există multe poziții care în continuare sunt foarte divergente, diverse avem nevoie de o sinteză la nivel supranațional, pentru că altfel vor persista acele probleme ani la rând și aceste negocieri se vor prelungi la nesfârșit. Eu, personal, cred că mondializarea are și utilitatea sa, dar nu cred într-o politică fără uh, niciun fel de frână, fără niciun fel de uh, uh, uh, linii de orientare. Da, mondializarea ne-a ajutat să fim mai eficienți, însă dacă noi nu ne aducem aminte de toate aspectele pe care uh, le-am amintit mai uh, devreme, vom ajunge într-o situație în care nimeni nu va mai putea să controleze piețele. Trebuie să dăm dovadă de un mai mare simț al răspunderii pe plan mondial. Trebuie să evităm ca mondializarea să ne ajungă, aducă într-o situație în care majoritatea populației este exclusă și numai o minoritate are dreptul să se bucure de dezvoltare. Așa cum vă spuneam, negocierile din ruda de la Doha nu vor putea să fie finalizate dacă nu se va opera o schimbare totală a guvernanței mondiale. Nu intru prea mult în detalii, poate dacă uh, cineva îmi va pune întrebare, am să pot uh, să o fac, dar e clar că există o mare asimetrie în cadrul negocierilor internaționale și a felului în care este împărțită puterea țările dezvoltate pot să facă față mai ușor procesului de liberalizare, pot mai ușor să își ajusteze economia, pentru că au mai multe resurse. Însă, țările în curs de dezvoltare se află într-o poziție slăbită, au nevoie de mai mult timp și de mai multe resurse, mult mai mult decât noi, ca să poată să se adapteze. este evident că în momentul în care ne îndreptăm spre o perioadă de lipsuri, de insuficiență, ne așteptăm să existe un dezechilibru și mai mare între țările care au un excedent de producție și țările care sunt importatori neți Până acum, în ultimele secole, încă nu ajunsesem într-o situație în care să se vorbească despre limitarea exportului de hrană. Da, e adevărat că a fost uh, o măsură care a fost luată numai de unele țări și pentru o perioadă limitată, dar este un mare semnal de alarmă. Acest lucru înseamnă că unele țări, atunci când se află în perioadă de insuficiență de hrană, sunt gata să nu mai își respecte angajamentele pe plan internațional, să devină <clears throat> de-a dreptul autocentrate asupra propriei națiuni, asupra propriei realități. Deci nu este deloc o perspectivă optimistă. Și în unele cazuri s-a uh, reluat această uh, idee preconcepută Există o idee preconcepută în unele țări care sunt convinse că pot singure să fie autosuficiente și că pot să facă față crizelor uh, mondiale. Dar nu este adevărat, pentru că insuficiența de hrană va afecta toate țările. Trebuie neapărat să lucrăm în acest sens. Avem nevoie de multă înțelepciune, mai ales în ce privește politica subvențiilor am spus foarte bine că nu trebuie uh, suprimate brusc, așa cum sugerează unii. Nu putem să facem nimic de azi pe mâine, dar țările care importă multă hrană vor suferi din ce în ce mai mult pentru că vor trebui să facă față unei creșteri exponențiale a prețurilor produselor agricole. Ne confruntăm cu politici foarte diverse. Și tocmai de aceea această volatilitate a prețurilor va rămâne. Asta ne așteaptă pe viitor. Piața a scăzut de pe piedestal. Nu mai credem că este un magician care poate să rezolve dintr-o dată toate problemele. Criza este omniprezentă. Dacă putem să găsim subvenții care să nu aibă un efect de distorsionare, ar fi o cheie. Dar să credem că putem să rezolvăm toate problemele din lume și să asigurăm securitatea alimentară continuând politicile actuale, nu este adevărat, este o falsă impresie. Trebuie să avem politici cărora le pasă de mediul înconjurător, de pericolul insuficienței de hrană, mai ales în țările cele mai sărace. În concluzie, până în 2050 trebuie să dublăm producția agricolă pentru că vom trece de la 7 la 9 miliarde de locuitori și vom avea o cerere mult mai mare. Și în plus, ar trebui să avem un regim alimentar, un mod de consum care să nu necesite, necesite o folosire atât de excesivă a terenurilor și a celorlalte resurse. Nu mai putem să închidem ochii față de risipa enormă care se face astăzi. din cauza felului în care noi consumăm hrană. Pentru că, cum spuneam, risipa este uriașă. Avem această datorie morală, politică, să evităm tragediile din viitor și să concepem o politică nouă. În primul rând, trebuie să mărim productivitatea din agricultură. eu consider că este primul punct. Neapărat avem nevoie de un plan mondial pentru a relansa cercetarea și dezvoltarea în agricultură. Trebuie să avem condițiile tehnice și economice pentru a difuza, pentru a răspândi peste tot în lume invențiile. Nu numai agricultura din Germania și Franța trebuie să fie tot timpul cele mai eficiente. Ele sunt astfel tocmai din cauza că profită de ultimele descoperiri tehnologice. Apoi, hrana trebuie să fie prioritară. Trebuie să fim foarte atenți să nu mai încurajăm producții care sunt cu scop energetic și în plus trebuie să fim vigilenți pentru a nu folosi terenuri care au vocația de a fi folosite pentru producția agricolă altor scopuri. Hrana, cum spuneam, trebuie să fie prioritară. În al treilea rând, avem nevoie de mai multe terenuri. Și chiar dacă, cum spuneam, trebuie să folosim mai bine terenurile deja disponibile, avem însă nevoie și de noi suprafețe agricole. în noua politică urbanistică, de exemplu, trebuie să ne gândim cu totul altfel cum folosim terenurile. Trebuie să facem economii de terenuri, trebuie să fie o prioritate. Pentru că ultima generație nu s-a mai gândit la aceste aspecte. În al patrulea rând, avem nevoie de o mai bună gestionare a resurselor de apă. Știu că aici există multe sensibilități politice. Sistemele noastre de irigare au fost concepute atunci când apa era un bun gratis și credeam că nu se poate, e un bun care nu uh, poate să ajungă să fie epuizat. Nu e vorba despre o problemă tehnică. Este o, o chestiune de război sau de pace să nu uitați ce se întâmplă pe malurile principalelor fluvii din lume, că e vorba despre Tigru, despre Eufrat, despre Nil, despre fluviile de pe continentul american. Apa este peste tot uh, folosită și în această cauză fluviile când ajung să se verse în mare sau în ocean aproape că sunt uh, secate. Gândiți-vă ce s-a întâmplat, de exemplu, și de conflictul mocnit între Sudan și Egipt din cauza uh, exploatării Nilului. Sudanul acum a, f- a fost scindat, au devenit două țări și fiți atenți, căci asemenea situații care acum sunt mocnite pot să devină dramatice. V-am dat exemplul Nilului, dar pot să vă dau și alte exemple cu alte fluvii. Dacă folosim tehnologii mai moderne, atunci am putea să uh, scădem de 10 ori consumul de apă actual. De aceea avem nevoie de planuri internaționale pentru a lua măsuri, căci altfel, cum am spus, va deveni o problemă de război sau de pace și toată lumea va avea de suferit din cauza insuficienței de hrană. Acestea sunt problemele despre care am dorit eu să vă vorbesc astăzi. Sunt convins că avem mijloacele să facem față acestor provocări, cu atât mai mult cu cât avem noi resurse de energie. Și dacă nu vom face nimic, foarte repede vom fi confruntați cu o creștere generală și inacceptabilă a prețurilor produselor agricole. Știți foarte bine că în India și în China modelele de consum se schimbă. Nu vorbesc despre ceva ce se va întâmpla peste 20 de ani, ceva care va veni imediat, peste 1 sau 2 ani. Trebuie să ne mobilizăm pe plan european, pe plan mondial, pentru a răspunde acestei provocări. Toată umanitatea să poată să se hrănească. Grazie, grazie davvero, ci hai dato moltissimi stimoli che non fanno che aumentare ulteriormente. Mulțumesc, într-adevăr, foarte multe idei interesante și importante și care, eh, la care trebuie să reflectăm. Eh, categoric, eh, acest lucru se potrivește foarte bine cu mandatul comisiei noastre. Avem, eh, mandatul, avem raportul domnului Des pe care îl vom vota în cursul după amiezii. Și categoric trebuie să avem tot timpul în vedere această, acest potențial de situație de criză care, într-adevăr, poate să survină destul de repede. Metoda obișnuită pe care o folosim uh, pentru discuțiile noastre din această comisie este că um, dăm întâi cuvântul coordonatorilor uh, și după ce, uh, după ce vor fi vorbit o să aveți timp la dispoziție ca să răspundeți, iar după aceea vom învăța, vom invita, mă scuzați, eurodeputații din sală să pună întrebări, să comenteze, după care și raportorii. Albert. Domnule președinte, domnule profesor Prodi, aș vrea în primul rând să mă adresez președintele nostru care, iată, a ales foarte bine acest subiect pentru dezbaterea de astăzi. Acum că l-am ascultat pe domnul Prodi, am avut impresia că Uh, ați uh, citit amendamentele noastre de compromis, cel puțin, după cum spus, asta a fost impresia mea. Ați uh, rostit foarte multe dintre ideile asupra cărora vom decide în această după-amiază. Avem amendamente de compromis și la amendamentul de compromis 2 discutăm tocmai despre securitatea alimentară. În raportul nostru acest subiect are o importanță majoră, pentru că Securitatea alimentară vizează mai bine de jumătate de miliard de oameni în Europa, dar am făcut referire și la securitatea alimentară la nivel global. Ei bine, Europa trebuie să-și aducă aportul la nivel global la acest capitol. Ați discutat despre uh, precaritatea terenurilor și ați uh, abordat acest subiect în legătură cu populația în creștere la nivel mondial. Sper ca la votul de astăzi pe raportul meu să putem să ne dăm acordul pentru anumite măsuri care să îmbunătățească situația terenurilor. Vom uh, spune nu uh, luării de terenuri din domeniul agricol. Nu ne permitem să renunțăm la terenuri agricole și să le scoatem din producție. Vă mulțumesc în special, domnule Prodi, pentru faptul că ați discutat despre disponibilitatea resurselor publice. Mereu trebuie să ne justificăm în public de ce fermierii europeni primesc uh, anumiți bani din uh, uh, impozitele contribuabililor. Ei bine, agricultura oferă bunuri publice. Și dumneavoastră ați abordat deja acest subiect. Sunt bunuri publice care nu trec neapărat uh, prin filtrele pieței. Și tocmai de aceea este important ca în continuare agricultura europeană să primească subvenții. Deja am luat o decizie în acest sens. Avem un sistem de evaluare um, în pilonul 1 și în pilonul 2 pentru ca pe viitor PAC să fie în continuare o politică implementabilă. Ați abordat de asemenea și problema țărilor în curs de dezvoltare țări uh, de la care se iau acum uh, terenuri agricole. Asta fac țările emergente. Am auzit că în Congo chinezii au cumpărat 1,8 milioane de hectare deja. Ei bine, privesc cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă acum și nu știu cum anume vom putea găsi răspunsuri la aceste probleme. Pentru că um, ne riscăm ca în curând continentul african să fie vândut în întregime. Adesea politica agricolă comună este învinuită pentru faptul că există foamete în lumea a treia. Poate că, într-adevăr, în trecut, politica agricolă comună purta o parte din vină, dar acum nu mai este cazul. Mai avem, avem sub un miliard uh, de subvenții la export. Deci este foarte clar că s a modificat în acest sens Mă îngrijorează însă situația politică din țările în curs de dezvoltare. În trecut am fost în sudul Africii adesea, pentru că aveam rude acolo. Și adesea am putut constata ce uh, s-a ales de Zimbabwe din cauza unui dictator. În prezent, oamenii din Zimbabwe suferă din cauza foametei. Acestea sunt probleme făcute de mâna omului și, iată, nu este vina noastră. Ați făcut referire și la legătura dintre agricultură și protecția mediului. Vă dau perfectă dreptate. Uh, Uh, există relații de interschimb între cele două domenii. Acum uh, utilizăm foarte des cuvântul durabilitate. În uh, raportul nostru apare adesea menționat acest cuvânt. E bine, dacă tot este să vorbim despre durabilitate, trebuie să ne dăm seama că durabilitatea vine din domeniul agricol și din domeniul silviculturii, fiindcă uh, Oamenii în acest sector au fost primii care s-au gândit la durabilitate. Fiecare fermier a încercat să-și țină terenurile într-o stare bună pentru a le preda generațiilor viitoare. Acesta a fost principiul de bază al agriculturii la nivel individual. Dacă astăzi terenurile sunt afectate, atunci acest lucru se întâmplă din cauza marilor întreprinderi din America Centrală și de Sud care nu țin cont de principiile durabilității în sfera agrară. Ei bine, trebuie să abordăm aceste probleme și sper ca dumneavoastră să ne sprijiniți în demersul nostru pentru ca aceste chestiuni să fie abordate ca atare. La final, aș doresc să menționez încă un aspect. Solicităm în, la amendamentul de compromis 49 ca la nivel global uh, piețele agricole să fie reglementate. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnule profesor Prodi, o piață perfect liberă nu poate să funcționeze. Vrem să avem piețe libere, dar care să țină cont de anumite reguli. Dacă agricultura europeană produce la standarde mai ridicate, pentru că așa este situația, atunci trebuie să avem dreptul să oferim uh, anumite compensații agricultorilor din, uh, de pe continentul nostru. Nu este o fragmentare a competitivității, nu reprezintă pur și simplu o, un stimulent pentru a menține standardele înalte. Aș dori să uh, aflu de la noastră cum ați put, v-ați putea imagina astfel de reguli. Domnul Sarkozy la G20 a făcut câteva propuneri în acest sens. A spus că uh, ar trebui să se țină cont de utilizarea resurselor, să fie împiedicate speculațiile și așa mai departe. Poate că aveți și dumneavoastră câteva idei uh, cum s-ar putea face, cum s-ar putea rezolva problema. Și încă un ultim aspect, Europa a deschis, și-a deschis piața pentru produsele din, uh, țările, din uh, țările în curs de dezvoltare americanii, australienii sunt în urma noastră, japonezii la fel. Deci Europa și-a făcut temele de casă față de țările în curs de dezvoltare. Încă o dată, vă mulțumesc pentru prezență și subliniez la final că sunt de acord cu tot ceea ce ați ilustrat. Albert, eh, naturalmente ringrați. Mulțumesc, Albert. Aș dori și eu să adresez mulțumiri tuturor celor din încăpere care provin de la instituții agricole europene din diferite părți ale Europei. Domnul Capula Santos, de la Socialiști și Democrați, care este responsabil pentru chestiunile de agricultură. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea grupului SND, aș dori să exprim ce onoare este pentru noi să vă avem astăzi în rândul nostru și să participăm la această dezbatere de importanță majoră. Parlamentul va lua astăzi o decizie foarte importantă în ceea ce privește viitorul politicii agricole comune. Dumneavoastră aveți o voce de autoritate în acest domeniu. Ați menționat ce rol cheie va juca PAC uh, în politicile europene pe viitor, pe termen scurt. ați încercat să diagnosticați situația um, agriculturii la nivel mondial, situație tehnică, situație politică. Și există foarte multe provocări acum. Trebuie să garantăm securitatea alimentară, trebuie să facem față cererii la nivel global, ceea ce înseamnă că uh, producția specializată trebuie să aibă loc la nivel mondial. Dar acest lucru nu se poate întâmpla fără reglementarea pieelor. Așadar, trebuie să progresăm la acest capitol la runda de la Doha. În intervenția dumneavoastră uh, am identificat și un uh, paradox cu care trebuie să ne confruntăm acum. Avem un model de civilizație la ora actuală, model care se bazează pe uh, consum și producție în mod constant. Uh, avem nevoie de produse care adesea sunt derivate din resurse prime neregenerabile și mereu vom avea o lipsă de durabilitate aici pe termen mediu și lung. În mod paradoxal, și aici ajung la sugestia pe care vreau să o fac, aceeași problemă o avem Uh, acum și în societățile emergente, fiindcă acestea adoptă acum același model de consum și de producție. Dacă am avea mai mulți indieni și chinezi care ar uh, avea mașină în proprietate personală, atunci am ajunge să nu mai avem petrol și uh, țiței. În momentul în care aceste națiuni vor începe să consume, spre exemplu, aceeași cantitate de hârtie precum noi europeni, atunci vom rămâne fără păduri în doar câțiva ani. Iată, acestea sunt probleme foarte clare și vedem că societățile emergente uh, își aleg acum modelul de evoluție. Și tocmai aici apare acel paradox despre care vorbeam anterior. Fiindcă nu suntem în măsură să ne schimbăm propriile metode de consum și, mai grav decât atât, nu putem să facem nimic uh, împotriva faptului că alții uh, încep acum să adopte același model. Vă mulțumesc pentru faptul că ați ilustrat foarte clar situația din prezent și potențiala situație din viitor. Cred că toți cei care se îngrijorează cu privire la viitor sunt de acord cu ceea ce ați spus. Aș dori însă să vă rog să uh, spuneți uh, ceva despre noul model uh, mondial și despre noua ordine mondială și dacă aceasta oferă într-adevăr un model de durabilitate. Aș dori să ne oferiți eventual mai multe detalii în ceea ce privește noua guvernanță globală. Mulțumesc, Luis. Jim Nicholson are cuvântul, este coordonator pentru grupul ECR. Thank you very much, uh, Chairman. Can I also... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu doresc să îl salut pe profesorul Romano Prodi și să-i mulțumesc pentru discursul său uh, foarte interesant, în care, într-adevăr, a spus foarte multe lucruri la care trebuie să reflectăm. Uh, păcat că nu avem uh, foarte mult timp la dispoziție. Eu mă întâlnesc adesea cu agricultorii pe teren și aș vrea să vă întreb dacă credeți că aici, în Europa, avem, uh, există acest risc de supra-reglementare datorită birocrației și mai departe și care poate să creeze probleme suplimentare pentru producători. Uh, în ceea ce privește acordurile bilaterale, de exemplu, uh, de exemplu, negociem la, nivelul Comisiei astfel de acorduri cu țările eh, Mercosur și se stabilesc eh, standarde referitoare la calitatea alimentelor în lume. Dar, în același timp, iată că suntem dispuși să importăm eh, alimente și produse alimentare în afara acestor standarde. Eh, de exemplu, am constatat eh, carne, la importul de carne de, de vită că nu corespundea acestor eh, standarde. Așadar, asta este o problemă în ceea ce privește pe agricultorii noștri. Apoi, ați vorbit despre nevoia de a hrăni omenirea și mai există și problema permanentă Uh, legat de toate aceste chestii care se discută la runda de la, de la Doha. Îmi cer scuze, nu am auzit prima parte a discursului dumneavoastră, dar mă întreb dacă nu ar fi cazul, nu ar fi bine să folosim uh, tehnologii mai moderne în uh, producția agricolă. De exemplu, aici, în Europa, Uh, nu uh, importăm uh, produse, um, organisme modificate genetic, precum soia. Eh, nu știu dacă eh, colegii mei sunt de acord cu mine, dar mă gândesc că multă lume își pune această întrebare. Nu știu dacă putem să mai menținem eh, această poziție a noastră timp de multă vreme. Pentru că multe părți ale lumii folosesc tehnologiile moderne. Mulțumesc! Mulțumesc, Jack, și acum domnul Paulson de la grupul ALDE. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc domnului Prodi pentru intervenția domniei sale. Avem nevoie, într-adevăr, de câteva impulsuri din afară pentru a nu ne împotmoli în propriile idei aș dori să mă refer la un aspect cu care nu sunt de acord cu domnul Prodi. Este vorba aici despre accesul la teren. În discuția noastră nu putem să plecăm de la premisa că noi supra, că avem la dispoziție suficiente noi terenuri. Trebuie să ne descurcăm cu suprafețele care ne sunt puse acum la dispoziție și să le utilizăm mult mai bine decât o facem. Nu putem să cumpărăm o nouă planetă, dacă vreți. Și aici aș dori să mă refer la întrebarea adresată deja de domnul Santos. O întrebare adițională ar fi cum anume putem să continuăm uh, într-o societate în care se produce, se produce și se consumă și iarăși se consumă. Nu avem oare nevoie de o nouă formă de producție precum și de o nouă formă de consum? Pentru că, în opinia mea, acest aspect este decisiv pentru durabilitatea agricolă. Domnul Prodi a discutat foarte mult despre resursele de apă, precum și despre um, exploatarea excesivă a terenurilor. Însă constatăm că mereu producem, mereu ne utilizăm terenurile și la final produsele ajung în conglomeratele urbane. Dar de unde vine toată energia de care avem nevoie și în control este uh, îndreptată aceasta? Uh, Uh, o parte din această energie ajunge ca rezultat final sub formă de metan în aer, după care ajunge în apă. Prin urmare, poluăm apele. Este important să recunoaștem faptul că poluarea mediului este cuprinsă cumva în lanțul trofic și în mod absolut eronat. Trebuie așadar să concentrăm toată energia în terenuri. Asta înseamnă că avem nevoie de apă mai curată pe viitor. Astfel, pe vi ă, viitor, am putea să asigurăm o producție, o producție curată la nivel mondial. Trebuie să privim mereu lucrurile în ansamblul lor, să vedem care este imaginea de ansamblu. Nu trebuie să discutăm despre complicarea lucrurilor, ci să găsim noi metode de abordare. Nu ar trebui să uităm niciodată că de fiecare dată când vorbim despre mediu și despre natură, natura, agricultura, na natura este agricultură și păduri și practic nimic mai mult. Mulțumesc, doamnă Paulson, spune președintele. Domnul Heusling are cuvântul din partea verzilor. Mulțumesc, domnule Prodi. Aș dori să vă salut și eu în numele grupului verzilor. În intervenția dumneavoastră ați abordat toate acele subiecte care trebuie plasate pe agenda internațională. Din păcate însă, prea puțin se discută despre acestea în comunitatea internațională. Discut aici despre uh, problema terenurilor o, și a cumpărării terenurilor, o problemă cu potențial de conflict nu doar în Africa, ci și în America Latină trebuie ca la nivelul comunității internaționale să fixăm anumite reguli, fiindcă altfel vom ajunge să ne confruntăm cu uh, conflicte internaționale cărora nu le vom putea face. Avem uh, în vedere 60 de milioane de hectare care sunt direct vizate și aceste terenuri nu sunt destinate producției agricole, producției alimentare, ci producției energetice pentru biocombustibili. Așadar, nu este avută în vedere siguranța alimentară. Cred că ar trebui însă să avem în vedere un uh, punct esențial aici. Nu cred că putem să creștem producția cu 50%, cum ați spus. Cred că agricultura intensivă, așa cum este practicată în Europa, a ajuns deja la limitele sale. Schimbările climatice vor face ca pe viitor să avem mai degrabă mai puține terenuri la dispoziție. Așadar, pe termen lung, trebuie să discutăm despre distribuirea terenurilor. Uh, Așadar, sărăcia uh, și siguranța alimentară sau lipsa siguranței alimentare sunt lucruri care merg mână în mână aici. Pentru că sărăcia este cauza foametei. Și acest aspect joacă un rol foarte important în ceea ce privește distribuirea bunurilor agricole. Noi ne permitem foarte multe lucruri, de multe ori pe costurile producției în alte țări. Albert Des a spus în acest context că ar trebui să Uh, nu discutăm despre producția durabilă de soia în America de Sud, dar uh, avem, suntem strict vizați de acest subiect, fiindcă noi importăm soia pentru furaje. Noi suntem cel mai mare importator de soia uh, de furaje la nivel internațional. Al doilea aspect cu care trebuie să ne confruntăm este dacă pe viitor putem să ne permitem ca să aruncăm 30% din alimente în Uh, statele industrializate. Ne permitem ca 30% din alimente să nu ajungă pe, piață, pe piețele emergente din cauza faptului că lipsesc infrastructurile? Ei bine, acestea sunt riscuri care trebuie să le facem față înainte de a discuta despre mărirea producției. Uh, în ceea ce privește ajutorul de dezvoltare, la capitolul agricultură și dezvoltare rurală, în țările în curs de dezvoltare, vedem că acesta este un subiect pe care l-am cam neglijat în ultimul timp. Sunt de părere că piețele agricole au nevoie de reguli stricte și au nevoie totodată și de protecție internațională, fiindcă agricultura nu este un lucru care se petrece de azi pe mâine, de aceea, agricultorii au nevoie de securitate în producție și de reguli clare pentru a știe unde, cum pot să acceseze piețele. Cred că acest lucru ar trebui să fie parte din PAC la nivel european și ar trebui să ne preocupe la modul cel mai serios analizăm raportul mondial în ceea ce privește agricultura. Eu cred că nu putem să hrănim zece miliarde de oameni la nivel global. Asta nu la ora actuală, dacă continuăm în același ritm. Și cred că acest lucru ar trebui să fie inclus pe agenda internațională. Domnul Sarkozy deja a menționat la G20 problema speculațiilor. Ei bine, există o mare fragmentare la nivel global și tocmai de aceea cred că este nevoie să avem reguli internaționale împotriva acestui tip de speculă. La nivel politic, trebuie să facem ceva și împotriva schimbărilor climatice, fiindcă schimbările climatice amenință acum uh, terenurile fertile, o problemă extrem de gravă acum, mai ales în Africa Centrală. Vă mulțumesc! Grazie Martin e adesso darei la parola a... Mulțumesc Martin. Și acum dau din nou cuvântul domnului uh, Prodi care va uh, răspunde uh, întrebărilor puse de coordonatorii grupurilor, după care vom trece la ceilalți uh, vorbitori. Minute. Știu că trebuie să fiu succint și am să încerc să fac acest lucru. Au existat mai multe întrebări <clears throat> ce mi-au fost adresate. Cum să facem față speculei? Ca să fiu foarte sincer, cu dumneavoastră. Acum când pe plan mondial nu avem niște relații foarte bine definite de natură socială și politică, deci atâta timp cât nu avem o entitate internațională care să impună această guvernanță mondială, atunci nu putem să rezolvăm și să oprim consecințele negative ale speculei. E practic imposibil sau este foarte, foarte dificil. Un număr din ce în ce mai mare de țări vor suferi din cauza speculei de pe piață. Francezii, în cadrul uh, întâlnirilor G20, au făcut mai multe sugestii, cât se poate de practice, chiar raționale. Dar dacă ele nu sunt adoptate de toată lumea, nu vor avea niciun efect. În câteva cuvinte, avem o contradicție între piețe mondiale și un control exercitat numai la nivel național, pentru că vor să își favorizeze proprii operatori de pe aceste piețe. De aceea vă răspund cu toată onestitatea că este practic imposibil să găsim un remediu. Putem să ajungem la ceva ajustări tehnice, dar nu o să putem să oprim specula. Analizați și dumneavoastră ce s-a întâmplat după criză. Timp de cinci luni am crezut că lumea va fi reformată. Toată lumea făcea propuneri foarte frumoase, uh, avea intenții foarte nobile și până la urmă ne-am uh, am revenit la aceeași uh, organizare, la același sistem ca și înainte de criză. Că era vorba despre transparență, despre informații, în aparență a existat mai mult acces la informații, mai multă transparență, dar în realitate nu s-a schimbat mare lucru. amploarea speculei de pe, piețile, de pe piețele internaționale este de neimaginat. Am revenit la același nivel precum cel dinaintea crizei, dacă nu și mai mult. Deci, trebuie să ne gândim că dacă nu putem să facem un transfer de competențe către o entitate uh, internațională, supranațională, atunci nu vom putea să facem față acestui fenomen. Și din păcate suntem departe de a ajunge la o asemenea soluție politică. Știm cum stau lucrurile. Exact aceleași țări care țineau discursuri despre reforma sistemului financiar internațional, despre lipsurile, lacunele, uh, din sistemul dinainte de criză nu au de fapt niciun interes să reformeze cu adevărat sistemul. Și nici China și India nu au un asemenea interes, pentru că ei peste câțiva ani vor fi mai bogați chiar decât Statele Unite ale Americii. Deci sistemul actual le convine. Fără guvernanță mondială nu putem să schimbăm lumea. Îmi cer scuze pentru faptul că sunt atât de direct, dar eu cred că atunci când vin în fața dumneavoastră trebuie să fiu cât se poate de sincer și de direct. Am mai primit și alte întrebări despre caracterul non-sustenabil al nivelului de producție agricolă. Sunt mai mult decât de acord. Eu am spus foarte bine că risipa de resurse care se face în prezent și care este cauzată de modelul de uh, consum, trebuie să înceteze. Trebuie să ne modificăm modul de consum. Nu știu însă în ce măsură un simplu proiect agricol va putea să inducă această schimbare de proporții nu e suficient să vrei să uh, reglementezi prețurile și să le controlezi. E vorba despre o schimbare mult mai profundă. Trebuie să fim conștienți de limitele obiective a acțiunilor noastre. Și, de asemenea, aș vrea să vă mai spun ceva foarte pe șleau. Tot producem și iar producem și parcă nu ne putem opri. am vorbit despre schimbarea regimului alimentar. Va fi inevitabilă. Va deveni practic un, un drept universal. Da, unii poate se uită la mine și îmi spun, vă dați seama despre ce vorbiți. Da, sunt perfect conștient. De aceea am spus că trebuie să insistăm pe cercetare și dezvoltare. Și dacă îmi, um, îmi um, permiteți, aș vrea să dau un sfat, chiar dacă nu sunt eu persoana cea mai competentă, dar în programele cadru de cercetare europene ar trebui să se finanțeze mai mult cercetarea destinată agriculturii. Există familii de cercetători, ca să spun așa. Și studiile destinate agriculturii, experții din acest domeniu au fost oarecum neglijați. Da, s-au creat organismele modificate genetic, <clears throat> mai sunt și alte biotehnologii, dar ele sunt lucruri foarte puține dacă este să le comparăm cu nivelul de cercetare și numărul de invenții din alte domenii. De aceea îmi permit să fac o recomandare. Acapararea de terenuri este o altă provocare, dar acest fenomen de acaparare a terenurilor depășește agricultura, ține de niște alegeri politice. Cum spuneam, aceste țări care au un miliard de locuitori sau chiar mai mult, precum China și India, vor ajunge la jumătatea secolului la practic 2 miliarde de locuitori fiecare și atunci, pentru ei, securitatea alimentară este prioritară, este subiectul unor decizii strategice. De aceea, aceste țări știu că au nevoie de mai multe terenuri, pentru că și-au făcut calculele și au văzut că suprafețele agricole din propriile lor țări nu vor mai fi suficiente. De aceea au pus la punct această strategie politică. Era inevitabil să se întâmple astfel. Problema cercetării, a guvernanței mondiale, a, a creșterii productivității, a schimbării modelului de consum și de dezvoltare, toate acestea sunt deosebit de importante. Căci, altfel, dorința de a folosi acele suprafețe care încă nu au fost exploatate în lume va crea multe conflicte. Toate aceste tendințe nu vor mai putea să fie oprite. Întotdeauna există interese în țările sărace de a vinde aceste suprafețe încă libere pentru niște sume astronomice și întotdeauna vor exista țări bogate gata să plătească aceste sume astronomice pentru că știu foarte bine că uh, își vor câștiga banii înapoi însutit. Ca să nu mai vorbim despre problemele legate de apă, de uh, costurile ridicate ale producției agricole în alte țări. Deci este un discurs foarte complex. Cu experiența pe care eu am acumulat-o, am ajuns la concluzia că lipsa guvernanței mondiale îți sare în ochi, practic, indiferent despre ce anume discuți. dar îmi este foarte teamă că mult timp de aici înainte vom fi confruntați cu această problemă, pentru că este tipic pentru evoluția istoriei în lume. Mulțumim, domnule profesor Prodi, spune domnul președinte. Continuăm cu întrebările. Cu atât mai mult cu cât uh, domnul Prodi dă niște răspunsuri atât de interesante, atât de detaliate, că toată lumea dorește să-i adreseze o întrebare. 14 persoane au mai cerut uh, să ia cuvântul, dar să nu uităm că trebuie să ne încheiem uh, uh, până la orele 11.40 reuniunea, pentru că trebuie să părăsim sala. Acum are cuvântul domnul Marc Tarabella. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Prodi, este întotdeauna o mare plăcere să vă ascult vorbind. Și atunci când compar ce a spus dumneavoastră cu ce a spus domnul Jacques Delors, tot fost președinte al Comisiei, sau cu domnul Pisani, care a fost și el comisar sau cu Michel Barnier, care acum este comisar și care a fost ministru al agriculturii și care a scris o carte minunată unde descrie exact aceleași mecanisme ca și dumneavoastră, atunci îmi spun și eu, oare nu este de la sine înțeles că trebuie neapărat să uh, modificăm direcția în care ne îndreptăm? Există aceste două constatări pe care le-ați făcut și dumneavoastră. Dacă continuăm politica actuală, vom ajunge la o perioadă de insuficiență de hrană, mai ales din cauza că populația lumii va crește până la 9 miliarde de locuitori, lipsa guvernanței mondiale, de asemenea. Și atunci vreau să vă întreb, oare nu ar fi mai bine să facem în așa fel încât agricultura să uh, nu mai fie inclusă în mecanismele de schimburi comerciale internaționale? Există poate o posibilitate, Comisia ar putea să aibă asemenea inițiative de semnare a, acordul, a unor acorduri bilaterale internaționale în care să fie inclusă și agricultura, dar schimbul de bunuri agricole ar trebui să se facă în interesul populațiilor care au nevoie de ele și nu pentru profituri comerciale. Deci poate ar fi bine în plus să avem niște acorduri regionale, deci pe scară mondială, astfel încât să existe un comerț cu produse agricole de bază, mai ales între țările uh, în curs de dezvoltare și țările dezvoltate. Da, toată lumea vorbește despre această tendință de acaparare de, uh, a terenurilor, land grabbing în engleză. Și mă întreb dacă nu ar trebui să acordăm un rol mai democratic uh, uh, Organizației Națiunilor Unite pentru a frâna un pic acest fenomen, pentru că avem senzația că numai țările bogate sunt cele care, ca de obicei, își apără interesele pentru că au mijloacele să uh, cumpere aceste terenuri. Da, mă gândeam poate și la alte căi de, a, de um, acțiune precum prin intermediul femeiului și a băncii mondiale. Deci cel mai bine ar fi să ne gândim la nevoile de bază ale populației, să se poată hrăni și să aibă acces la apa potabilă. Deci dacă pe prim plan punem tocmai accesul la hrană și la apă potabilă, atunci poate că am putea să regândim toate investițiile în infrastructură, pentru schimburile comerciale și așa mai departe. În țările uh, mai puțin dezvoltate ar fi bine să se acorde subvenții tocmai pentru a se face în investiții în agricultura de uh, subzistență. Îți mulțumim, Marc. Acum Michel Dantin și apoi domnul Dorfman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș vrea să vă adresez două întrebări a face estimări e dificil. Dumneavoastră ați fost președinte al Comisiei Europene atunci când am trecut de la un mileniu la celălalt. Știți că suntem în focul discuțiilor despre următoarea perioadă de programare financiară. Și știm că evoluția uh, țărilor precum China și India, nu a fost deloc bine anticipată. Ați putea să ne spuneți de ce, în opinia dumneavoastră, modelele de analiză din anii 2000-2003 uh, au fost atât de uh, eronate și cu toți am fost atât de surprinși de ce s-a întâmplat în 2004-2005 și uh, nu ne-am așteptat deloc nici la criza din 2007-2008. Apoi, avem un model destul de sofisticat. Avem atât de multe norme pentru a garanta consumatorului securitatea alimentară și calitatea alimentelor. Ați văzut alt, în altă parte în lume un asemenea model comparabil ca și efecte, dar care să fie mai sustenabil? Michel. Mulțumim, Michel. Domnul Dorfman și apoi domnul vicepreședinte Bove. Sí, grazie, Grazie, signor per eh, le... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule profesor, pentru tot ceea ce ne-ați spus a fost deosebit de interesant. Dumneavoastră ați vorbit mult despre faptul că uh, pierdem din ce în ce mai multe terenuri, atât pe plan european cât și pe plan mondial. Și eu cred că o cauză este abandonarea anumitor terenuri din cauza faptului că, din punct de vedere economic, nu mai este profitabil să faci agricultura acolo. Mă gândesc că în Italia există sute de mii de hectare care au fost abandonate în ultimii ani, în ultimele decenii, pentru că producători agricoli din zona Peninilor sau și din alte zone, practic nu mai reușeau să trăiască din agricultură și au preferat atunci să abandoneze. Și atunci mă întreb dacă ne îndreptăm în direcția cea bună cu politica agricolă comună. Oare nu am putea să um, frânăm acest fenomen care se explică și printr-o problemă de generații? în general, tinerii nu mai vor să uh, fie agricultori și preferă să părăsească aceste terenuri. În Europa nu se vorbește atât de des de acest aspect, dar eu cred că am ajuns într-un moment în care tocmai avem foarte mare nevoie de terenuri și trebuie să ne preocupăm și de acest fenomen al abandonului. Știm că în mod inevitabil prețurile la produsele agricole vor crește în Europa și în restul lumii. Și mă întreb dacă politica agricolă comună și măsurile din primul pilon ne vor permite să avem atitudinea adecvată. Pentru că deocamdată numai cei din uh, uh, regiunile cele mai fertile vor profita de pe urma creșterii prețurilor. Da, ați vorbit foarte bine despre nevoia de dezvoltare tehnologică, dar eu cred că în agricultură, spre diferență de restul sectoarelor, luptăm împotriva tehnicii. Avem senzația că astăzi suntem moderni dacă facem agricultură ca pe vremea bunicilor toate celelalte industrii, toate celelalte sectoare de producție fac tot ce fac tot ce pot, mă scuzați, pentru a avea tehnici mai moderne de producție, dar numai în agricultură e invers. Mulțumesc, domnule Dorfman. Acum domnul Jose Bove, care este vicepreședinte. Monsieur Prodi, euh, je vous remercie d'être Mulțumesc, domnule Prodi, foarte mult pentru faptul că ați venit astăzi aici. Am apreciat foarte mult prezentarea dumneavoastră. Aș dori să fac două, trei comentarii. Aș dori să fac câteva comentarii în această dimineață. Ade, acum uh, am, am discutat despre necesitatea de a hrăni populația mondială. Uh, este evident că avem nevoie de mecanisme de reglementare la nivel internațional. Ce părere aveți dumneavoastră? Nu credeți că este vorba despre o chestiune care uh, nu poate fi discutată nici la G8, nici la G20, ci mai degrabă la ONU? La urma urmei, este vorba de garantarea unor drepturi, dreptul, de a, dreptul la alimentație, un uh, Uh, drept care, tre- care este recunoscut, uh, care este tratat în manieră pozitivă, dar nu este suficient ceea ce se întâmplă acum. Din ce în ce mai mulți uh, oameni, mai ales la ONU, au spus că este extrem de important să marcăm suveranitatea alimentației pentru ca țările să se poată feri din calea prădătorilor de la multinaționale. Eu cred că aici este vorba despre un discurs politic. Nu putem să venim cu reglementări tehnice uh, pentru a soluționa problemele politice. Este important ca și din partea UNO să fie asigurat dreptul la suveranitatea alimentară pentru a soluționa în primul rând această problemă. Și în al doilea rând, aveți perfectă dreptate când vorbiți despre uh, rata productivității. Însă problema producției nu este pusă în Europa și în SUA, ci în țările din Sud, unde apar mari fragmentări. Noi putem să producem mult mai multe tone la hectar prin comparație cu aceste țări din Sud, din emisfera sudică. Este important, așadar, să recunoaștem că există aici un potențial. La urma urmei, de aceea avem ajutorul pentru dezvoltare. Eu cred că este răspunderea ONU și de această dată de a uh, discuta acest subiect și de a se implica astfel încât să soluționeze problema. În ceea ce privește cercetarea, iată care este opinia mea dezvoltarea, evoluția cercetării este extrem de importantă, totodată ținând cont de faptul că productivitatea în țările africane, în America Latină și în Asia este un element extrem, extrem de important. Acolo avem nevoie, de fapt, de tehnici simple pentru a trece de la 10 la producție de la 10 la 50 de hectare. Aici este vorba despre trei elemente extrem de importante cu care trebuie de fapt ar trebui să încercăm să completăm acum această discuție. Vă mulțumesc încă o dată pentru intervenția dumneavoastră. Nu pot decât să sper că în această după-amiază, la vot, vom uh, reuși să contribuim în beneficiul politicii agricole comune pentru a duce în direcția cea bună. Domnul Niculescu și apoi Sikierski. Profesor Prodi, vă mulțumesc și eu pentru expunerea deosebit de interesantă pe care ați făcut-o astăzi în fața Comisiei pentru Agricultură două aspecte a dori să abordez în general când vorbim despre penuria de alimente ne mai imaginăm că este o situaie specifică statelor de pe alte continente în realitate acest fenomen este mult mai aproape de noi decât am crede. recent o bancă japoneză a realizat un top al vulnerabilităii la creterea preurilor alimentelor inând cont pentru fiecare stat de importul net de alimente, de procentul cheltuielilor populației cu alimentele și de produsul intern brut pe cap de locuitor. Din nefericire, dintre cele 40 de state care ocupă primele locuri ale topului, patru sunt state membre ale Uniunii Europene, România pe locul 12, Bulgaria pe locul 19, Grecia pe locul 35, Slovenia pe locul 37 de asemenea, Croația, stat care ar putea adera curând la Uniunea Europeană, ocupă locul 32. Uh, un laureat al premiului Nobel, amartya sen spunea că nicio țară democratică nu a suferit vreodată de foame în istoria ultimului secol și jumătate. Mă întreb cât uh, timp va mai fi valabil acest lucru. În aceste condiții, cred că se pune problema care va fi impactul asupra acestor state și asupra Uniunii Europene a unui eventual și regretabil eșec în asigurarea unui buget adecvat pentru agricultura europeană al doilea aspect ai vorbit domnule preedinte despre utilizarea raională a terenurilor i despre necesitatea de a utiliza toate terenurile disponibile eu provin dintr o ară care are resurse uriae de terenuri neutilizate din românia este vorba de terenuri de calitate i avem de asemenea fora de muncă necesară dar pentru a le reintroduce în circuitul agricol trebuie ca viitoarea politică agricolă comună să fie una mai echitabilă între vest i est i mai ales avem nevoie de un pilon doi puternic și coerent care să asigure modernizarea agriculturii. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Niculescu. Onore... Mulțumesc, domnule Niculescu. Domnul Sikierski urmează și apoi doamna Iegle. To wyjątkowy dobry zbieg okoliczności, że pana... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Prodi, astăzi uh, ați venit în rândul nostru și ați intervenit tocmai când noi lucrăm pe dosarul viitorului PAC și viitorului uh, buget. Este o coincidență uh, extrem de importantă faptul că aceste cuvinte importante vin din partea unui fost președinte al Comisiei Europene. Domnule profesor, dacă ar fi să fiți în continuare președintele comisiei, ați mai transmite același mesaj? Da, eu deja pot să ghi- vă ghicesc răspunsul, fiindcă suntem la urma urmei pe scena politică. Spun acest lucru, fiindcă realizez că ne lipsește oarecare viziune în politică. Și mereu ne gândim dacă ar trebui să mărim bugetul cu 0,1% sau nu. Oare chiar este așa o mare provocare aceasta? Știu că propunerile uh, erau la 1,24% uh, în momentul în care dumneavoastră ați uh, fost la comisie și apoi a fost, procentul acesta a fost redus treptat. Intervenția dumneavoastră a fost extrem de importantă în acest context, însă consider că din intervenția dumneavoastră lipsesc, uh, relația, lipsește relația între productivitate și venit. Cum se face că acești oameni lucrează pe brânci și totuși uh, trăiesc uh, la niște, în niște standarde extrem de reduse? Știu că se discută despre prețul alimentelor, știu că se discută despre faptul că prețul la alimente nu este respectat ca atare. Așadar, avem nevoie de o nouă perspectivă, de o schimbare a mentalității în rândul bogaților lumii în ceea ce privește securitatea alimentară și bunurile publice nu v-ați referit, în opinia mea, suficient în ceea ce privește uh, securitatea alimentară și sănătatea, fiindcă și aceste două lucruri sunt interconectate. A sosit momentul să trecem de la uh, PAC la o strategie de alimentare a lumii întregi. Sunt de acord cu ceea ce ați spus cu privire la guvernanță. Uh, Într-adevăr, sunt vizate G8, G20, summiturile ONU aici, fiindcă, într-adevăr, avem nevoie de reglementare agricolă la nivel internațional. Dacă privim că prin prisma crizmei economice și financiare am creat organisme de reglementare a piețelor financiare și nu ne-am temut de acest lucru, fiindcă am injectat tone de bani în aceste instrumente. Și mă întreb atunci de ce ne temem să intervenim și să supraveghem producția agricolă, fiindcă această producție este atât de legată de obiectivele de climă. Nu trebuie să schimbăm doar doi parametri, nu trebuie să schimbăm doar o tehnologie, pentru că, la urma urmei, totul depinde de niște factori externi. Așadar, să nu ne dăm înlături de la intervenția pe piață și să nu ne ferim de monitorizare și de intervenție pe piață. Și nu în ultimul rând, aș dori să menționez faptul că, da, avem nevoie de o abordare prin prisma cercetării uh, științifice. Se discută foarte mult despre inovații pe care nu le înțelegem prea bine și nu discutăm suficient despre importanța și rolul cercetării în sectorul alimentar și agricol. Permiteți-mi ca la finele intervenției mele să-mi exprim o dorință. Proiectul prezentat dumneavoastră mi-aș dori să fie uh, uh cel care dictează deciziile politice. Mulțumim, domnule Sikerski, spune președintele. Da, uh, o întrebare care este adresată la momentul potrivit, mai ales că Comisia Prodi, prin comisarul Fischler, a inițiat acea reformă în 2003. Urmează doamna Iegle și doamna McGuinness acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă urez bun venit, domnule Prodi. Ne-ați oferit o paletă largă de idei, de lucruri la care va trebui să reflectăm. Eu cred că va fi foarte bine dacă fiecare, la nivel individual și apoi la comisie, va prelucra temele ilustrate dumneavoastră astăzi. Am acum o întrebare concretă însă. Sunteți foarte activ la nivelul comerțului internațional, ați menționat rolul globalizării pe bună dreptate și ați explicat foarte clar că runda de la Doha este destul de slabă și la ora actuală nu ne îndreaptă către un obiectiv concret. Poate că de aceea sau din alt motiv, Uniunea Europeană negociază la ora actuală o serie de acorduri comerciale bilaterale cu diferite uh, state. Ce părere aveți? Personal, am mari rezerve în ceea ce privește acordurile comerciale bilaterale, fiindcă acestea nu privesc imaginea de ansamblu. Este vorba despre acorduri individuale cu state individuale care mereu au probleme individuale. Aceste probleme pot sau nu să fie rezolvate, însă imaginea de ansamblu pe care noastră ați uh, pe care noastră o prețuiți și o menționați de fiecare dată, este pierdută din vedere din cauza acestor acorduri bilaterale. Ce părere aveți? Grazie Elisabeth. Onorevole McGuinness, poi onorevole... Mulțumesc, Elizabeth. Doamna McGuinness, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, profesorul Prodi. De două ori ați menționat în discursul nostru această problemă a îndatoririlor morale. Mă întreb dacă nu ați putea să ne spuneți mai multe pe această temă, pentru că ar trebui să o folosim uh, și o folosim, de fapt, mai des în dezbaterile noastre, în contextul uh, bancar și ar trebui să o facem și în contextul accesului la uh, alimente. Deci cum uh, putem traduce moralitatea în această problemă? Apoi, în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea aici, cred că trebuie să fim uh, foarte clari, pentru că există diferite metode de finanțare a cercetării. Mi se pare mie că unele țări au uh, încetat uh, finanțarea din resurse publice a cercetării și uh, trebuie să ne răzgândim, trebuie să găsim metode pentru a finanța cercetarea, deoarece finanțarea privată mi se pare o cale cam periculoasă. Cum să începem totuși să abordăm și această problemă? Și în fine, un alt lucru care merită dezbătut, după părerea mea, uh, trebuie să spunem că uh, Până la urmă ne confruntăm cu o adevărată dilemă. Dacă ar fi să facem uh, foame, ca să zic așa, Eh, s-ar putea întâmpla să vă atac ca să vă iau hrana și eh, riscăm să se întâmple acest lucru în lume în ceea ce privește accesul la alimente și la apă. Și cred că avem eh, un interes propriu foarte mare să ajungem la un echilibru și să ne asigurăm că siguranța alimentară, producția agricolă și uh, accesul la hrană trebuie să fie mai echilibrate, deoarece se pare că acest uh, echilibru s-a cam pierdut. Și Mă eh, întreb, nu știu dacă noi în Europa putem să ne dăm eh, așa de puri în ceea ce privește eh, cumpărarea de terenuri, pentru că prin importurile pe care le facem și noi, de fapt, acaparăm terenurile respective pentru a ne hrăni. Așadar, problema trebuie văzută în ansamblu la nivel global. Știm care sunt problemele, dar nu știm care am, ar cam fi soluțiile. Mulțumesc! Grazie, Mariad. Mulțumesc. Domnule mulțumesc. Domnule Prodi, ați menționat uh, faptul, uh, ați vorbit despre exporturile de alimente, de, alimente, de produse alimentare și faptul că unele țări au oprit aceste exporturi. Dar mă întreb dacă este responsabilitatea guvernelor uh, prima lor responsabilitate să se asigure că cetățenilor au ce să mănânce. Uh, și că vor exporta aceste alimente în momentul în care cetățenii nu au ce mânca. Uh, așadar, este vorba de refacerea stocurilor până la un nivel acceptabil și evident că acest lucru duce la dezvoltarea speculei. Sunt de acord cu uh, domnul Nicholson pentru că cred că Eh, până la urmă, problema cea mai mare a fost evitată. Nu ați vorbit despre soluția evidentă în, eh, la unele din problemele menționate, cum ar fi consumul crescut și resursele reduse și adoptarea biotehnologiei eh, sau a OMG-urilor și chiar dacă ați menționat-o, nu ne-ați dat un răspuns substanțial de fond. Cred că un, o explicație ar fi aceea că domnul Bove este aproape de dumneavoastră. Dar aș zice că nu e la fel de mare ca dumneavoastră și ar trebui să vă uh, asumați acest uh, risc. Un alt uh, ecologist, domnul Hausling, a vorbit despre deșeuri. Eh, dar eh, nu avem nici aici eh, soluții. Sigur, are perfectă dreptate și avem nevoie de soluții. Foarte multe din aceste deșeuri ar putea fi folosite pentru a hrăni porcii, de exemplu. Lucru care nu este imposibil conform dreptului comunitar, ar trebui să se poată face. Evident că produsele ar trebui să poarte etichetele corespunzătoare. Ehm, Martin, eh, așa cum știm foarte bine, nu i plac, eh, nu place soia importată. Sigur, am putea să reducem importurile dacă ne-am eh, opri din aruncarea înapoi în mare a peștilor care s-ar putea folosi pentru a produce proteine în nutrețurile animalelor. Apoi, cum mă întreb dacă nu am putea folosi uh, deșeurile de abatoare pentru a hrăni alte păsări și animale uh, excluzând rumegătoarele. Deci trebuie să fim într-adevăr constructivi atunci când gândim aceste soluții. Mulțumesc foarte mult! domnul Iar și apoi domnul Prodi. Mulțumesc, domnule Prodi, pentru contribuția noastră interesantă și concluziile trase. Multe întrebări pe care vreau să le adresez au fost deja rostite de colegii mei ceea ce arată că au fost foarte bune în vedere calitativ. Dar a rămas o întrebare. Ați spus pe bună dreptate că trebuie să luptăm împotriva volatilității prețurilor și împotriva fluctuațiilor pe piață. Uh, dar să nu uităm că noi, cei din domeniul agriculturii, politicii agricole, în ultimul secol am fost criticați aspru adesea din cauza faptului că din cauza exporturilor subvenționate distrugem prețurile mondiale. Este un succes al politicii agricole comune faptul că acum nu mai există subvenții la export, aproape deloc. Însă o urmare firească acestui fapt, pentru că este ca o formulă matematică, este faptul că tendința este uh, ca prețurile mondiale uh, ale produselor agricole să crească. Aceste prețuri vor crește independent de volatilitatea prețurilor pe care nu ne-o dorim. Și acum o întrebare cam naivă. Uh, dacă am înțeles bine situația, prețurile crescânde ar trebui să ofere un impuls pentru producție. De ce nu ne reușește acest lucru? De ce nu profităm de acest impuls și anume de uh, prețurile crescânde uh, pentru ca în țările în curs de dezvoltare să impunem o agricultură decentă. În alți termeni, oare politicienii agricoli um, nu și-au făcut temele deja uh, renunțând la subvențiile la export? Probabil că alții nu și-au făcut temele. Uh, pentru că constatăm acum în țările în curs de dezvoltare că nu se mișcă nimic și că nu există o agricultură autosustenabilă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Iar. Acum domnul Vittorio Prodi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îți mulțumesc, Romano. Eu doream să insist asupra unei probleme cu caracter complementar față de tot, toate cele menționate până în prezent, mai ales adaptarea la schimbările climatice și faptul că și terenurile ar trebui folosite altfel pentru a putea să ne adaptăm la aceste schimbări. Mă gândesc la ploile mult mai dese, căci, din păcate, atunci când pluviometria este mai mare decât înainte, solul, când este saturat de apă, nu o mai absoarbe. Și de aici rezultă inundațiile. De aceea cred că ar fi nevoie să creăm mai multe sinergii pentru a ne schimba felul în care menținem terenurile. Apoi, în ce privește organizarea teritorială, cred că ar trebui să avem mijloace de a măsura felul în care reacționează terenurile. Ar am avea nevoie de observație prin satelit sau prin alte mijloace. Să știm exact care este stadiul uh, uh terenurilor și să știm cum putem să folosim mai bine aceste soluri disponibile îndeoseb pentru producția de hrană. În plus, ar trebui să putem să înțelegem cum să luptăm împotriva fenomenului deșertificării. Deci, dincolo de acest fenomen a land grabbing, a acapărării terenurilor, cred că există și un alt fenomen al faptului că terenurile devin seci și se transformă în deșert. Și atunci nu o să ne mai mirăm că există atât de uh, există niște fluxuri atât de mari de imigrație pentru că oamenii care nu mai au ce să mănânce vor trebui să se deplaseze în altă parte. Este misiunea Europei să fie atentă și la aceste aspecte aș vrea să mai vorbesc și despre o altă problemă. Terenurile poluate. În Italia avem zeci de mii de terenuri poluate. Ar trebui să existe un sistem de bonificare. Aceste terenuri ar trebui să poată să fie recondiționate și să fie folosite pentru producție uh, agricolă. Îi mulțumim domnului Vitorio Prodi. Acum Domnul președinte Vaginovski. Mulțumesc, domnule președinte. Acum câțiva ani ați avut uh, uh, un uh, proiect foarte bun de um, creștere Uh, cu 1,25%, dar bugetul s-a redus. Mă întreb dacă nu puteam să facem mai mult pentru siguranța alimentară, dacă dispuneam de mai mulți bani. Astăzi, uh, în cadrul PAC, avem două grupări de politicieni, unii care susțin reducerea cheltuielilor în cadrul politicii agricole comune, alții care susțin că ar trebui să păstrăm la nivelul actual. Mm, și cei care din prima tabără uh, cred că uh, au dreptate, într-adevăr, dacă nu sporim uh, finanțarea, nu vom reuși să facem nimic. Declarațiile de genul că finanțarea ar trebui păstrată la același nivel atunci când ne confruntăm cu atât de multe provocări noi, e bine, Eh, vreau să vă spun că eh, în 2004, în 2007, înainte de criza eh, alimentelor și de creșterea prețurilor, deci toate aceste provocări care au apărut în această vreme și înainte de toate previziunile dramatice cu privire la creșterea producției alimentare cu 50%, era uh, vorba de un uh, buget stabilit uh, într-o perioadă în care aveam ne confruntam cu nevoia de a reduce producția alimentară. Ori acum situația este cu totul invers. Ați vorbit despre abandonarea terenurilor agricole și țările, statele, țările noi. Ați vorbit de faptul că se pot obține 300 de euro pe hectar. Ce se întâmplă însă în noile state membre, unde agricultorii primesc cam, primesc cam 100 de euro pe hectar? Deci diferența este foarte mare. După părerea mea, cred că finanțarea ar trebui să fie mai mare. Și de aceea cred că uh, trebuie să gândim o politică de echilibrare a subvențiilor și ajutoarelor între statele membre vechi și cele noi, pentru că altfel riscăm să facem ca agricultura să dispară dacă nu ajungem la un model echitabil. Vă mulțumesc pentru uh, inițiativa dumneavoastră și susținerea pe care ați susținut-o acolo atunci cu privire la buget. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vacevovski! Doamna Movai, acum, mulțumesc uh, foarte mult. Noi suntem toți uh, politicieni aleși, meniți, reprezentăm uh, cetățenii și popoarele europei. Și spun treaba asta, domnule Prodi, pentru că nu aș vrea să părăsiți această sală, să vă întoarceți acasă crezând că uh, cei din Europa sunt de acord uh, cu ideea unei uh, guvernanțe mondiale. Există foarte multe persoane, milioane și milioane, de europeni care gândesc că acest concept este înfricoșător și inacceptabil, deoarece nu are nimic de a face cu uh, democrația. Ei consideră că este o idee foarte proastă să luăm uh, să mai multă putere de la oameni, creând o diferență foarte mare între oamenii de rând uh, și decidenții. Deci o diferență mai mare decât există la ora actuală. Și să transferăm această putere decizională deasupra capetelor Uh, oamenilor, uh, unor uh, persoane unor uh, oficiali, unor uh, birocrați uh, care lucrează de o manieră complet netransparentă. E bine, domnule Prodi, aș vrea să spun dacă dumneavoastră și colegii dumneavoastră din grupul de reflexie v-ați gândit cumva și la alternativa contrară prin care să împuternicim oamenii de rând să decidă cu privire la viața și la soarta lor pe această temă una, una dintre cele mai importante, alimentația. Gândindu-ne că există o globalizare din ce în ce mai mare și concentrare a puterii și pentru asta ar trebui să ne eh, deplasăm, să deplasăm situația spre o descentralizare a puterii și a competențelor către oamenii. Ați vorbit despre eh, suveranitatea în domeniul alimentar, se vorbește foarte mult uh, despre acest lucru la ONU. S-a vorbit uh, despre problema acaparării terenurilor, controlul asupra terenurilor. Dar asta înseamnă și că comunitățile locale ar trebui să fie în măsură să decidă ele ce doresc să producă, cum doresc să producă, cum doresc să-și vândă produsele, iar consumatorii, ca persoane, să aibă dreptul de a consuma hrană sănătoasă. Iar asta, hrana sănătoasă, este cea produsă la nivel local, alimente proaspete. Deci nu credeți, domnule Prodi, că ar fi o idee bună să reîmputernicim uh, oamenii în legătură cu deciziile privind producția uh, și consumul de, uh, de alimente prin intermediul guvernanței mondiale? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Morvai. Sergio Silvestris acum este ultimul uh, vorbitor. Presența per uh, la atențiunea dei temi. Uh, Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, ne concentrăm, iată, pe aceste chestiune absolut esențiale și discursul profesorului Prodi s-a concentrat asupra lor și nu uh, Uh, totul vine exact la timp, pentru că ne ocupăm de aceste lucruri uh, în preajma unor decizii foarte importante pe care trebuie să le luăm în uh, comisia noastră. Am două întrebări foarte succinte. În primul rând, ați vorbit despre problema terenurilor. Sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, ce se, ce se întâmplă este un proces de denaturare uh, țările uh, emergente cumpără sau închiriază terenuri în uh, zone mai sărace din lume și acest lucru devine din ce în ce mai puțin durabil. Apoi abandonarea terenurilor și scoaterea lor din circuitul agricol. această acaparare a terenurilor, mă gândesc, de către persoane care nu au nimic de a face cu agricultura. Eh, e bine, eh, este un fenomen care se exacerbează. Avem eh, exploatații agricole care dau faliment și atunci terenurile respective sunt vândute la licitație de multe ori eh, le cumpără persoane care nu au niciun fel de legătură cu agricultura. Ori eh, e foarte greu să controlăm acest, eh, acest fenomen. Putem avea, eu știu, o comună foarte mică care are terenuri foarte mari în regiunea respectivă și vă dați seama că ea nu poate să controleze tot ce se întâmplă pe aceste mari suprafețe de teren care țin de comuna respectivă. Uh, Uh, așadar, cum ziceam, uh, aveam exploatații agricole care funcționau uh, bine, dar până la urmă ele vor dispare și terenurile vor fi folosite în alte scopuri. Vreau așadar să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Siguranța alimentară acum. Sunt de acord cu spusele dumneavoastră și anume că trebuie să contăm mai mult și să investim mai mult în cercetare. Mai spuneți că trebuie să ne asigurăm de faptul că cercetarea va avea un viitor. Știți foarte bine că am avut o audiere foarte interesantă cu președintele de Castro în ceea ce privește eh, risipa în domeniul agroalimentar. În țările industrializate, 20% din produsele alimentare se aruncă. Și știți foarte bine că uh, cu acest 20% uh, am putea rezolva deja o parte a problemei care afectează aceste miliarde de oameni care nu au decât uh, o rație minimă de alimente. Cred așadar că ar trebui să insistăm și pe acest aspect în contextul siguranței alimentare. Și acum, în concluzie, tinerii ei bine, tinerii sunt absolut esențiali pentru agricultură. Ei reprezintă noi capacități, noua resursă. Uh, ei aduc de obicei o, o abordare uh, novatoare în profesia lor. Dar tot ce se face este să îi uh, ajutăm pe acest tineri financiar ca să se instaleze Cred că acest lucru este prea puțin. Ar trebui să încurajăm pe tineri să uh, devină profesioniști în domeniul uh, agricol. Pentru asta, probabil că ar trebui să prevedem niște fonduri mult mai ample uh, și alte măsuri de acest gen. Mulțumesc foarte mult acum pentru ideile foarte interesante și disponibilitatea dumneavoastră. Foarte bine. Am ajuns la sfârșitul reuniunii noastre. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor celor care au pus întrebări și celor care au ținut să fie prezenți. Îți mulțumim și ție, dragă Romano, pentru faptul că ne-ai dat uh, o oportunitate excepțională. Ne-ai pus în fața răspunderilor noastre și, în plus, tu ai făcut uh, un uh, discurs care a întrunit consensul dincolo de sensibilitățile politice. Acum ai tot timpul pe care îl dorești pentru a da răspuns numeroaselor întrebări și solicitări. Nu, nu, spune domnul Prodi, nu am să folosesc prea mult uh, timp pentru că nu vreau să plictisesc pe nimeni, însă această dezbatere mi s-a părut deosebit de interesantă, tocmai pentru că punctele de vedere sunt atât de diferite și toate merită să fie luate în considerare. Mai întâi să a vorbit despre agricultură și comerț internațional. O poziție interesantă, dar care poate să pară și o provocare așa cum a spus domnul Tarabella. Guvernanța mondială nu funcționează, deci haideți să dăm puterea nivelului local. Pare să fie situația ideală, dar în practică ce înseamnă să redai putere la nivel local? Să accepti un calcul al prețurilor pe verticală și deci implicit o creștere a acestor prețuri. Pentru că știți că din cauza diversității uh, terenurilor, a climei și așa mai departe, nu poate nicio regiune să fie autosuficientă, complet autosuficientă din punct de vedere agricol și atunci are nevoie de bunuri care vin și din alte regiuni. Deci, dacă e vorba numai despre un marketing cu produsele uh, uh, care pot fi obținute uh, pe plan local, atunci este fezabil. Dar dacă ne gândim la autosuficiență, care, așa cum am spus, nu poate să existe pentru nicio regiune în mod complet, nu poate să funcționeze foarte bine sistemul. Și acum mă refer la o o altă temă care a fost abordată de mulți dintre dumneavoastră. Aceste acorduri internaționale, fie ele globale, bilaterale, uh, multilaterale. Eu sunt tentat să spun că practic toate piețele, fie ele pe plan local, regional, național, mondial, internațional, trebuie să aibă propria lor prioritate, dintr-o serie întreagă de motive. o piață la nivel local poate să fie mai bine controlată de către uh, societate. Însă, prețurile ar fi mult mai mari. În ce privește acordurile bilaterale, care sunt inevitabile tocmai din cauza că runda de negociere a Doha nu a putut să fie finalizată, au și ele un efect de distorsionare foarte pronunțat. sunt numai o a doua opțiune față de acordul general care încă nu a fost încheiat. Dar până la urmă, cine trebuie să încheie acest acord general? G20? Banca Mondială? Eu credeam că am fost foarte sincer și că m-am făcut înțeles când am zis că suntem foarte departe de a ajunge la un acord general. ar trebui să existe un compromis între mondializarea așa cum este ea văzută de la ONU și un grup de interese atât de restrâns precum G8. S-au făcut mai multe tentative de a gândi aceste lucruri în sfera internațională, dar nu s-a reușit. Și G20, de exemplu, nu își dorește să ajungă la niște uh, compromisuri. Întotdeauna, în acest cadru, se, discuțiile se opresc într-un stadiu de predecizie. Parcă niciodată nu au capacitatea de a ajunge la decizia finală. Până la urmă, locul cel mai potrivit pentru a se ajunge la un acord este la Organizația Mondială a Comerțului. Dar, și e un dar de mari proporții, încă nu am reușit să ajungem la acest compromis final. Deși acolo toată lumea este reprezentată. Există vocile celor mai puternici și celor mai vulnerabili. Dar, însă, nu există posibilitatea de a semna un acord. Prin urmare, nu pot să fiu optimist, dacă sunt sincer cu dumneavoastră. Și acest lucru îi răspunde și lui Tarabella, care a pus această întrebare. Domnul Danta spunea că evoluția Chinei și a Indiei nu au fost bine anticipate. Ba da, au fost anticipate aceste evoluții, dar ne-am gândit că uh, oferta va fi mult mai elastică. Practic am subestimat nu mărirea veniturilor, ci rapiditatea răspunsului, rapiditatea reacției faptul că atât de repede s-a schimbat uh, uh, aportul de proteine din regimul alimentar al populației din aceste țări care au populația cea mai mare din lume. Domnule Dorfman, să ne înțelegem. Eu cred că suprafața agricolă a fost cultivată așa cum se putea din secolul XVIII până în prezent. Terenurile mai puțin fertile, terenurile acoperite de păduri, de mlașni și așa mai departe, au fost lăsate la o parte. Era normal. Dar atunci când folosim terenuri foarte productive, foarte fertile pentru a produce biocombustibil, atunci apare o problemă. Nu putem să-i convingem, să-i obligăm pe țărani să uh, cultive terenuri din vârful muntelui, care sunt, le știm foarte bine, greu accesibile și puțin fertile. E vorba despre acele terenuri care erau destinate producției de bunuri publice și care acum au fost uh, convertite pentru producția în scopuri energetice. Cred că Astfel răspund și la întrebarea domnului Prodi despre sistemul de bonificare, de recondiționare a terenurilor care nu mai puteau fi folosite pentru agricultură. Da, e vorba despre niște costuri pe care trebuie să le suportăm. Este indispensabil să uh, curățăm aceste terenuri din motivații ecologice și de, de alt nivel. Căci felul în care evoluează zonele urbane este incompatibil cu viitorul umanității. <clears throat> Și știind că două treimi <clears throat> din populația mondială până la sfârșitul secolului va trăi în orașe, trebuie neapărat să folosim mai bine terenurile din zona urbană. <clears throat> Așa cum spune domnul Bove, problema productivității este mai stringentă, mai ales pentru țările sărace. Dar asta nu are nimic de a face sau nu are neapărat ceva de a face cu organismele modificate genetic. E vorba de alte aspecte, de practicile agricole, de bunăstarea animalelor, de uh, insuficiența progresului tehnic. Au existat niște momente extraordinare în anii 70-80, dar Apoi, cercetarea a devenit mai puțin intensă în domeniul agriculturii. Și e adevărat că țările sărace sunt mult mai afectate pentru că ele profită și mai puțin de pe urma inovațiilor, invențiilor, a descoperirilor. În ce privește suveranitatea alimentară a țărilor, Este un discurs care e greu de apărat. Uitați-vă și ce s-a întâmplat în Côte d'Ivoire. Da, un drept politic, spune o uh, vorbitorul din sală. Da, bine, deci dacă vă despre un drept politic general, da, atunci este un concept serios. E vorba despre un răspuns colectiv pentru apărarea drepturilor individuale. Da, nu am nicio obiecție aici de făcut. Problema pusă de domnul Niculescu și și colegul din Polonia apropo de noile țări care au aderat în Uniunea Europeană. în mod inevitabil se va ajunge la o egalitate în ajutoarele acordate agricultorilor. Și va fi și un răspuns pentru problema pe care o evoca domnul Niculescu pentru că dacă vor exista mai multe fonduri destinate agriculturii, atunci va exista și un mai mare interes pentru producția agricolă. Pentru că aceste țări, precum România și Bulgaria și Grecia, riscă să fie afectate foarte tare de crizele din agricultură. Și așa cum spunea domnul Silvestris, avem nevoie și de o politică care să încurajeze pe tineri să rămână în, în agricultură. Da, ne așteptăm ca ei să practice o agricultură modernă, care să profite de ultimele evoluții din uh, tehnologie, dar <clears throat> trebuie să existe uh, măsuri de încurajare, stimul care să treacă prin intermediul familiei, prin uh, măsuri de uh, fiscale, prin uh, <clears throat> asigurarea unui venit uh, suficient. Trebuie să încurajăm noi categorii să, de populație să practice agricultura. Există și cei care eșuează într-o anumită carieră și care ar putea să se reprofileze prin intermediul agriculturii. Pentru că avem nevoie și de persoane calificate pentru practicarea agriculturii. Mă gândesc și la întrebarea domnului Sighereschi. Dacă aș mai fi astăzi președinte al comisiei, aș mai ține un asemenea discurs? Mi se pare o situație de-a dreptul real, e greu să-mi imaginez așa ceva. Totuși, propunerile de mărire a bugetului european pentru a permite acestei uniuni să fie mai puternică și să joace un adevărat rol pe plan mondial, sunt întrebări pe care mi le-am pus și eu din totdeauna și care ne vor mai chinui și pe viitor. Da, avem nevoie și de simț de analiză economică și de cunoștințe. Însă, dacă dorim să fim un adevărat partener de uh, dialog în lume, Europa are nevoie de mai multă forță și pentru a fi mai puternică, atunci are nevoie de un buget adecvat și de o schimbare a guvernanței. Generațiile viitoare va, au datoria să accepte acest lucru, pentru că altfel nu se va mai ține cont de noi în acele foruri unde se iau deciziile care afectează întreaga lume. V-am explicat că instituțiile europene trebuie în continuare să evolueze. Mi-aduc aminte de o întâlnire cu un interlocutor din China care mi-a pus o întrebare ce mi-a rămas în minte. Domnule Prodi, Europa este un laborator sau un muzeu? Și după această întâlnire de la Shanghai, această întrebare mi-a dat mult de gândit. Era ca și cum Europa era cumva obosită. Trecuse prin această uh, perioadă extraordinară a istoriei, când de la război am ajuns la pace, la stabilitate politică, la prosperitate, am reunit Europa. Și dintr-o dată, parcă obosisem. Deci, să fim atenți, să nu ne transformăm într-un muzeu. Revenind la oile noastre, insist asupra faptului că trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a încuraja finalizarea negocierilor de la Doha. Toate țările vor avea de câștigat de pe urma încheierii unui asemenea acord cu caracter general, fie pe plan tehnic, fie pe plan comercial și așa mai departe. Și uh, cu asta închei și îmi cer scuze. S-a mai pus problema cercetării și dacă ar trebui ca ea să fie finanțată din fonduri publice. Bineînțeles că da. Pentru orice uh, tip de uh, cercetare, că e în sectorul agriculturii, al biologiei, al medicinii și așa mai departe, este nevoie de finanțare publică, nu numai privată. S-a mai vorbit iarăși de acest fenomen al acapărării terenurilor. repet că acest fenomen este consecința logică a nevoii anumitor țări de a-și garanta securitatea alimentară pe viitor. Și este o tendință pe care nu o vom putea frâna sau inversa dacă nu vom putea garanta tuturor țărilor securitatea alimentară. Acest fenomen, din potrivă, va lua amploare. Am notat și sunt de acord cu remarcele despre problema risipei și cred că acei 20% este un procent uh, care nu ilustrează realitatea. Eu cred că uh, risipim mai mult de 20% din ce consumăm. Domnul Iar a vorbit despre subvenții și subvențiile la export și raportul dintre subvenții și creșterea prețurilor. Eu cred că atunci când se acordă subvenții la export, efectele obținute sunt mai degrabă cu caracter distorsionant decât uh, cu consecințe pozitive. Când vorbim despre agricultură, vorbim despre bunuri publice. Nu putem să ne așteptăm ca agricultura să se descurce singură pentru a produce aceste bunuri publice. S-a vorbit despre alte fenomene precum seceta, deșertificarea. Aceasta din urmă afectează mai ales țările din regiunea Saharei și chiar și din regiunea subsahariană. <clears throat> și acolo nu ne așteptam ca situația să se înrătățească atât de mult. Știu foarte bine că unii ar putea să-mi spună că avem un buget redus și, așa cum a spus domnul Vajerski, că avem un buget redus și nevoi enorme, dar nu avem de ales, trebuie să folosim cât mai bine cu putință puținele resurse pe care le avem. Negocierile de runda de la Doha înaintează cu pas de melc. Dar Cred că Europa, tocmai din cauza că a fost un adevărat laborator în ultimii ani, are o mare experiență și un angajament mai mare din partea Europei este indispensabil pentru a se ajunge la un echilibru pe termen lung și ar fi extrem de util. Subvențiile, acapararea terenurilor, oprirea exporturilor în caz de criză vor deveni niște fapte, niște situații inevitabile. Și se vor naște tragedii singurul remediu este încheierea unui acord care să întrunească consensul la nivel mondial. Este indispensabil să procedăm astfel. Vă mulțumesc. Grazie ancora, onorevole Prodi. Grazie. Mulțumesc încă o dată, domnule Prodi. Vă mulțumesc, dragi colegi, și nu uitați că reluăm cu votul la ora 2.